Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind zwar noch nicht... Dragi colegi, uh, nu a sosit încă toată lumea, dar cred că totuși ar fi bine să începem, pentru că um, avem uh, destul de multe voturi și vă propun uh, să începem cu ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Aș vrea să știu dacă sunteți cu toții de acord cu versiunea actuală sau dacă dorește cineva să completeze sau să o modifice în vreun fel. Se pare că nu este cazul, așadar voi considera ordinea de zi ca fiind adoptată. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale. Proiectul uh, de proces verbal din 21-22 februarie se găsește în documentația dumneavoastră. Există observații pe care doriți să le faceți cu privire la acest uh, proces verbal? Nu este cazul. Vă propun atunci să procedăm ca de obicei, să îl considerăm ca fiind adoptat dacă pe parcursul acestei reuniuni nu apar obiecții la acesta. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume comunicările președinției. Avem uh, interpretare în următoarele limbi la dispoziție. Franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, estonă, cehă, slovenă, bulgară și română. Aș vrea să vă amintesc că această reuniune este transmisă în direct pe internet. Deciziile coordonatorilor din 19 martie 2018 au fost transmise pe 20 martie prin e-mail și sunt adoptate oficial pentru că până pe 22 martie nu au fost făcute niciun fel de obiecții. Și cu aceasta putem să trecem direct la vot. Astăzi vom vota cu privire la două rapoarte din proprie inițiativă, unul de implementare și celălalt uh, este un aviz legislativ și începem cu raportul din proprie inițiativă Modernizarea educației în Uniunea Europeană. Raportoare a fost Cristina Libacica. Au fost 485 de amendamente care au fost înaintate. Deci, uh, se poate observa că a fost un subiect foarte important și doresc să o întreb pe Cristina dacă dorește să spună câteva cuvinte. Te rog, Cristina, ai cuvântul. Chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim. Da, aș vrea să vă mulțumesc călduros pentru demersul nostru constructiv. Le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă de care au dat dovadă. Le mulțumesc și consilierilor și asistenților lor. Mulțumesc și staffului și mulțumesc și uh, propriului meu asistent. Sper că educația va fi acel sector care ne va reuni de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult! Sperăm că cu acest raport putem să transmitem un semnal puternic atât Comisiei cât și statelor membre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 Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar ar fi bine să verificăm. Amendamentul 99, verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 13 la 11. Amendamentul 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromitul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic, 132, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 14 la 12. Compromisul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 148. Verificare electronică. Votul este închis. Se adoptă 16 la 9. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Embel 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153 și 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empel 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm electronic. 199, votul este deschis. Votul este închis. 14 la 12 se adoptă. Amendamentul 200. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 205. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 208. Pentru. Împotrivă.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 Abțineri. Se adoptă. 216 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 217 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 41 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 42 pentru, împotrivă,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 Se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 270. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 274. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 282. Cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 285. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. pe 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 296 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 297 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Amendamentul 297, verificare electronică, votul este deschis. Votul este închis. 14 la 13 se respinge. 299 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 300 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 301. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 303. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 304. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 305. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 306. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 308 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 308, votul este deschis. Geschlossen. Votul este închis. Se respinge 16 la 11 este rezultatul. Compromisul 58 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 59 pentru împotrivă abțineri se adoptă. FEM 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 60 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 319 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 326 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 328. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 330. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 331. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 332. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 13. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 340 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 343 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 345 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 347 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 357 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 358. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 361 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 362 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 367 a fost retras. 368 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 368. Votul este deschis. Geschlossen? Mit 15 zu 12. Votul este închis, se adoptă cu 15 la 12. 370 a fost retras, compromisul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 374. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 380 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic la 380. Cred că este aceeași majoritate ca și până acum, însă dacă doriți, verificăm. Votul este deschis. 380. Votul este închis. Se adoptă cu 13 la 10. 381 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 385. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar aș vrea să verificăm electronic. Votul este deschis. Verificăm electronic la 385. Votul este închis. Se adoptă cu 16 la 11. Compromisul 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 395. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 398. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 399 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 400 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 411 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, însă doresc să verificăm electronic. 411, verificare electronică, votul este deschis. Votul este închis. Da, se respinge 17 la, 1, la 10. 412 pentru. Împotrivă. Abțineri. Rezultatul nu este concludent, cred că se adoptă, nu sunt sigură însă, așadar verificăm electronic. Votul este deschis, 412. Votul este închis. Se respinge 15 la 13. FEM 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 419 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 420 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 76 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 426 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 429 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 432 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 433 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 436 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 437 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 438 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 439 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 440 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 446 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 457 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 458 pentru, împotrivă, abțineri, se să adoptăm. 460 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 461 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 462 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 464 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 465 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 468 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 474. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 477. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 478. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 479. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 480. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 481. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem B, pentru, <laughs> împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă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 Vot prin apel nominal. Geschlossen. Votul este închis. 27 pentru, un vot împotrivă, se adoptă așadar felicitări raportoarei și mulțumim și raportorilor din umbră și de asemenea secretariatului pentru sprijinul oferit. Și anume mulțumim Anei. Trecem la următorul vot acum. Voiam să mulțumesc tuturor pentru uh, votul acesta foarte bine structurat și doamnei președinte mai ales. Președinta mulțumește și spune că face tot ceea ce este posibil. Trecem acum la raportul din proprie inițiativă, barierele structurale financiare și financiare în calea accesului la cultură. Raportor a fost domnul Zdroievski. Ă, doriți să spuneți ă, ceva? Domnule Zdroievski, vă rog, aveți cuvântul. Przede wszystkim zabiorę głos, żeby pani przewodnicząca mogła złapać oddech. Mulțumesc. În primul rând ă, aș vrea să spun câte ceva ca să aveți un pic de timp să răsuflați. Uh, este prima dată în Parlamentul European când uh, un raport analizează întreaga problematică a accesului la cultură. Este un raport uh, bazat pe mm, eurobarometrul realizat de Eurostat și le mulțumesc uh, tuturor celor care au fost implicați în redactarea raportului, pentru că aceste date și aceste sondaje sunt deosebit de precise, lucru care se întâmplă foarte rar, mai ales în sectorul cultural. Vreau să mulțumesc și propriei mele echipe și Justinei, pentru că ea a făcut uh, foarte mult și a muncit foarte mult în acest dosar. Mulțumesc! Vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Ajungem la vot și începem cu amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respingem, cer scuze. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri. Cred că este adoptat, dar haideți să verificăm. 47 s-a deschis votul.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 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar vom verifica ca să ne asigurăm că e tot în regulă. 65 s-a deschis votul. S-a închis votul.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 abțineri. Cred că este adoptat, dar verificăm. S-a deschis votul la 82. Geschlossen? S-a închis votul. 12 la 11 se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103, trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotriva, abțineri, abțineri, să verificăm. A treia parte de la 103 s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 12 la 12 se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, erau două părți, prima parte, din nou, pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. Es war nicht genau zu erkennen, es sei denn, ich habe mich jetzt verguckt mi-am dat seama, n-a fost uh, prea ușor să ne dăm seama rezultatul. S-a închis votul. Nu se poate. 25 la 0. Era clar adoptat a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, se adoptă. 120 pentru, în prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 cu amendament oral pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. 33, a doua parte. S-a deschis votul, s-a închis votul. 19 la 9 se respinge.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 Felicitări raportorului. Mulțumim și raportorilor din umbră și, bineînțeles, secretariatului. Mulțumim foarte mult! Trecem acum la raportul referitor la punerea în aplicare a strategiei europene privind tineretul. Raportor este Eder Gardia Zabal Rubial. Vreți să luați cuvântul? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu vreau să lungesc voturile, vreau doar să le mulțumesc tuturor grupurilor pentru bună colaborare. Cred că am ajuns la amendamente de compromis care îmbunătățesc uh, mult uh, raportul. Desigur, vreau să mulțumesc și echipei mele care a condus toate aceste lucrări cu acest raport cred că nu doar că am evaluat bine cum a mers strategia pentru tineret, dar punem și bazele pentru a indica Comisiei pe unde dorim să în ce să dorim să se orienteze pentru următoarea strategie. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Ada. Dann können wir sofort zur Abstimmung. Mulțumesc, cu aceasta trecem uh, la vot și începem uh, cu amendamentul 51. Pentru? Dagegen? Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt sigură. Haideți să verificăm. 61. Votăm uh, electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 22 de voturi uh, împotrivă, 5 pentru. Vă rog să ridicați mâna 62. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 11. Iertați-mă, 63 se opetează președinta. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 73. Pe două părți. Pentru prima parte se adoptă, partea a doua pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Iertați-mă, este retras. 76, 500 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. 76, votul este deschis. Votul este închis. 16 împotrivă, 12 pentru, se respinge. 77 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 78 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Embl 13 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 este pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Mergem acum la 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 abțineri, vom verifica electronic, 109, votul este deschis. Votul este închis. 15 uh, la 13 se adoptă, 11 este pentru, împotrivă, abțineri, Prefer să verificăm aici. 110. Votul electronic este deschis. Votul este închis. 17 la 9 se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, pentru. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica electronic, nicio problemă. Votul este deschis. Amendamentul 115, partea a doua. Votul este închis. 15 la 12 este, yes, respins. Mă scuzați, spune doamna președintă. Putem verifica și prima parte. Votăm acum prima parte a 115. Votul este deschis. Votul este închis. Invers. 15 la 12, dar pentru de această dată. Este adoptat. Prima parte este adoptată, a doua parte este respinsă. Empl 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 5 pentru, iertați-mă, 116, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Respins, mă scuzați. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 131. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 132 cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri. Cred că vreau să verificăm aici. 135, votul este deschis. Este închis. 14 la 12 este respins. O să 136 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Vom verifica electronic. Amendamentul 147. Votul este deschis. Votul este închis. 17 la 11 este respins. 148 pentru, împotrivă, Respins. 149, 500 pentru, 500 împotrivă, abțineri, adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151, 500 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 160. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 164. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cred că ați cam obosit. Dar verificăm 164. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Este respins. Egalitate 14 la 14. Nu aveam cum să-mi dau seama de aici. Ample 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 168, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169, 500 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empul 30, 500 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica atunci 170, votul este deschis. Poate că m-am înșelat. Votul este închis. Da, chiar așa a fost. Iertați-mă, spune domnul președinte. Respins, 18 la 10. 171. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 179. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 182. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 191. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 192. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 193. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Empl 9. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198, cine este pentru, Iertați-mă, spune președinta, 197 votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica amendamentul 198, votăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. 15 la 13 este respins, iertați-mă. 199, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 203, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, însă vom verifica. 203. Votăm electronic, votul deschis. Votul este închis. Este respins 204 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Ample 20. Cine este pentru? Nu votăm. Ample 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 205. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ample 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. M7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Empl E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 11. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Ample F. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Ample A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ample C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 și 14 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respinse. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm electronic amendamentul 15. Votul este deschis. Votul este închis. 14 la 13 uh, este respins. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. 15 la 13 este respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Empl J J, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl K, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl M, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar verificăm ca să fim siguri. Ample M, votul este deschis. Votul este închis. 17 la 11 este adoptat. Ample N pentru împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 20, 24. Votul este deschis. Votul este închis. 17 la 9 este adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Exemplu 1. Bine, verificăm 26. Votul este închis. 19 la 9 este adoptat. Da, am uh, obosit cu toții. Membrul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. d pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. Votul este închis. 14 la 14 este respins. Ample L. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, pagina următoare, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 44, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 45, pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 45, vom verifica electronic. Votul este deschis. Paisprezece la 14 este respins. 47 cine este pentru? Este adoptat 46 pentru, împotrivă, abținere, este respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50. 500 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empl O. 500 pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Empl P. 500 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empl R. 500 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă 3, 500 ehm, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final acum, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. 26 de voturi pentru și nici un vot împotrivă, o singură abținere, o amplă majoritate, putem spune chiar unanimitate. Felicitări raportoarei, le mulțumim raportorilor din umbră, le mulțumim uh, celor implicați în acest lucru și secretariatul. Trecem acum la ultimul vot de pe ordinea de zi, un vot care nu mai este atât de lung, și anume la proiectul de aviz privind inițiativa cetățenească europeană. Raportorul nostru este dom domnul Jambatski. Darf das Wort haben, Herr Jambatski. Ok, Dann können wir sofort zur Abstimmung. Doriți să mai luați cuvântul? Nu? Atunci putem să trecem direct la vot. Începem cu amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru,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 se respinge. 55 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai trebuie să votăm un pic, așadar vă rog ajutați-mă și ridicați totuși mâinile. M-ar ajuta, spune președinta. Deci nu doar coordonatorii. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic amendamentul 66. Votul este deschis. Geschlossen. Votul este uh, închis. Se respinge 14 la 12. 67 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru. Nu, 69 se corectează președinta, 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, nu, 77 s-a, a fost respins. De aceea trebuie să votăm și cu privire la 7. Deci 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 30, 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, nu, 94 și 95 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90, 82 pentru, președintele este corectată, este vorba de 92. Da? Nu, 96 se... 96 se corectează președinta pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 101 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 102 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 9 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 103 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 104 pentru. Împotrivă abțineri se se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 12. Abstimmung este eröffnet. Votul este deschis. Geschlossen. Votul este închis. 115. 115. 115, repetă președinta. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 115. geschlossen. Votul este închis. Se adoptă 14 la 11. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 123. Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Votul este închis. 13 la 12 se adoptă. 124 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm la 13, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 13 la 12, 14 pentru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 împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la votul final, vot prin apel nominal, votul este deschis. geschlossen. Votul este închis. 20 pentru 0 împotrivă și 5 abțineri. Uh, raportul este adoptat în unanimitate. Felicitări uh, raportorilor, uh, raportarii raportorilor din umbră și mulțumim de asemenea și secretariatului. A fost epuizat.